stat. Ne exprimăm solidaritatea față de aceste două persoane. La comunicări acum. În 10 februarie, Comisia uh, Jurii a verificat uh, imun, uh, puterile doamnei Irina Roniacari și a uh, propus validarea mandatului uh, acestei uh, doamne. Propun validarea acestui mandat. Există obiecții? Nu, atunci uh, validitatea acestui mandat este confirmată. Sau, uh, pre, sau